Buenos días. Eh, buenos días a todos. Voy a utilizar mi lengua, el español. Bună ziua. Doamna președinte roagă pe toți uh, colegii să-și pună căștile pentru că interpreții fac grevă și doresc să facă o uh, comunicare. Germana mă citește, engleza mă citește. De acuerdo, muchísimas gracias. Mulțumesc. Începem sesiunea noastră, așadar. Stimați membri ai panelului, stimați colegi, doresc să vă urez bun venit tuturor și să mulțumesc experților pentru disponibilitatea lor de a participa la această audiere comună cu colegii noștri de la Comisia Specială Tax 3. Și noi avem această sarcină comună și sper că această audiere să fie foarte utilă pentru munca noastră. Înainte de a da cuvântul experților, aș dori să dau cuvântul colegei mele, doamna Esther de Lange, care este vicepreședintă a Comisiei Tax 3. Doamna Lange. Thank you, uh, thank you. Mulțumesc, vă mulțumesc, uh, așa cum ați spus, uh, ne bucurăm uh, ca împreună <clears throat> să vă urăm bun venit la această audiere comună între comisiile TER și TAX 3. Cred că nu întotdeauna obișnuim să facem asemenea legături. <clears throat> La sfârșitul anului 2016, uh, numărul de jurnaliști de anchetă, inclusiv uh, în uh, țara mea, mai mulți jurnaliști de anchetă, inclusiv în țara mea, au făcut reportaje care au dovedit că există finanțare al Qaeda datorată fraudelor cu TVA de tip carusel și uh, au existat inclusiv procese în Italia uh, unde s-a dovedit că mai mult de un miliard de euro din banii contribuabililor europeni au fost furați datorită fraudelor de tip carusel cu TVA. Deci pentru mine legătura dintre finanțarea terorismului și fraudele carusel cu TVA este deja stabilită și mă bucur să avem um, această audiere Uh, și pentru a îi prezenta pe experții noștri, dau din nou cuvântul colegei mele valenciană. Mulțumesc! Începem cu domnul Bo Elchier. Nu știu dacă v-am pronunțat bine numele, mai mult ca sigur nu, o să mă corectați dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți jurnalist uh, de um, anchetă, lucrați la televiziunea națională din Danemarca și în um, um, la această televiziune dumneavoastră v-ați ocupat de uh, chestiunile de finanțare ale terorismului și mai ales de sistemul de uh, supraveghere Echelon, uh, asupra căruia noi am organizat deja audiere publică. Știm foarte bine că sursele de finanțare ale terorismului sunt uh, uh, uneori foarte puțin legale și uneori ilegale. Atacurile recente au arătat că um, pot să existe uh, multe uh, victime, dar de fapt uh, costurile pentru rețele teroriste sunt mici. Un studiu realizat în 2015 de către Institutul Norvegian de Anchetare în domeniul apărării Uh, și care a fost uh, um, acoperea perioada 1994-2013 arată că o mare majoritate de atacuri au fost finanțate cu mai puțin de 10.000 de dolari și pentru că o celulă teroristă din patru uh, a existat finanțare din um, um, acest tip de uh, fraudă. În 2016, Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru a întări lupta împotriva finanțării terorismului pentru a reduce sursele de venituri pentru organizația teroriste și comisarul Moscovici a subliniat faptul că frauda în domeniul TVA în UE a ajuns la până 50 de milioane de euro pe an. Dumneavoastră ne veți spune care au fost rezultatele anchetei dumneavoastră cu uh, membrii uh, de uh, echipe noastre de jurnaliști care s-au ocupat de anchetarea fraudei cu TVA în Danemarca și mai ales de fraudele de tip caresel, pentru că Reportajul a arătat cum anume delicvența organizată și organizațiile teroriste uh, își aduc uh, beneficii unele altora uh, și profită de lacunele legislative de pe piața unică. Dumneavoastră ați arătat cum jihadiștii de naționalitate spaniolă merg în Danemarca și ajung să fie patron de întreprindere și fac fraudă cu TVA. Dumneavoastră aveți dreptul la 10 minute și vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Thank you. And thank you for inviting me. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt Bo Ilker. E, e greu să îl pronunțați. Daneza este o limbă destul de uh, groaznică. Am venit să vă vorbesc despre finanțare prin intermediul fraudelor cu TVA și aș vrea să vorbesc despre un caz anume care a fost dezvăluit de către televiziunea națională daneză în cooperare cu uh, programul de uh, radio din Suedia ICOPS și de asemenea cu Um, o echipă de um, jurnaliști de la un cotidian danez. Totul a început în 2014 uh, când au fost uh, arestați uh, suspecți în Spania pentru că au fost acuzați că au recrutat 26 de jihadiști care fusese trimiși să lupte în um, Siria și în Sahel și dintre acești oameni arestați care erau bănuiți de terorism, ne-am dat seama că ei uh, erau de fapt implicați uh, în companii din Danemarca. Unul dintre cei care fusese uh, acuzat, de fapt um, a dispărut, dar era director într-o a patra companie în Danemarca. Aceste companii se ocupau de uh, um, avea, făceau comerț cu produse alimentare și ne-am dat seama că uh, făcea o fraudă cu TVA. Cel care fugise a fost omorât în 2016 de forțele speciale din Mali pentru că era lider al grupului Al-Qaeda din uh, regiunea respectivă și ne-am dat seama că era vorba despre uh, teroriști în adevăratul sens al cuvântului, care de fapt erau patron de companii în Danemarca. Și am încercat să închetăm, am încercat să ne dăm seama cum a putut să se întâmple așa ceva uh, cum au ajuns acești cetățeni spanioli să fie patroni de întreprindere în Danemarca și în ancheta noastră am găsit 8 alți cetățeni spanioli care făceau parte din același grup și care erau uh, recrutați ca și directori în diferite companii din Danemarca și toate aceste companii de fapt uh, făceau parte dintr-o rețea uriașă de fraudă cu TVA. Această uh, rețea avea uh, legături cu terorismul. Era vorba despre 11 persoane în total, 24 de companii care făceau parte dintr-o rețea criminală, uh, uh, între ghilimele, legală, uh, destul de extinsă. Uh, rețeaua care avea legături cu Spania, ne-am dat seama din uh, um, ancheta noastră că au făcut fraude de 18 milioane de coroane daneze, ceea ce este echivalent la mai mult de 10 milioane de euro, prin intermediul acestor 24 de companii. Ulterior s-a dezvăluit că trei din aceste companii au fost folosite și pentru o altă fraudă, unde uh, au existat condamnări în uh, Danemarca, și această rețea a furat 85 de milioane de coroane daneze prin intermediul fraudei cu TVA. Ancheta noastră a dovedit că și această rețea spaniolă avea legături cu rețele asemănătoare din Suedia pentru că au furat bani din diferite surse prin frauda cu TVA. Am făcut uh, săpături, am vrut să vedem care sunt bunurile folosite pentru acest tip de fraudă. Foloseau băuturi răcoritoare, bomboane, uh, mașini, uh, echipamente electronice, telefoane um, um, produse pe bază de carne, din țările de jos, din Germania, era o fraudă cât se poate de simplă deci pur și simplu cumpărau bunuri din țările de jos prin intermediul unei companii și apoi le vândeau cu facturi corecte, dar includeau și uh, TVA-ul, numai că uh, suma pentru TVA era egală cu uh, suma pe care o plătiseră pentru a achiziționa bunurile și aceasta era suma declarată în Danemarca care apoi le era rambursată. În ce privește frauda de tip carusel, uh, era uh, cea mai des uh, întâlnită în aceste rețele. Cum am aflat noi de ce acești cetățeni spanioli erau implicați în companiile daneze? De fapt, acești oameni făceau parte dintr-o rețea de persoane radicalizate din Spania și ne-am dat seama că au fost radicalizați de doi cetățeni danezi care călătoriseră în Mali unul a murit în Siria în 2013, altul a fost arestat mai târziu. Acești oameni au organizat celula de teroriști și au invitat pe membrii grupului în Danemarca să participe la această rețea. De asemenea, au folosit cetățeni danezi. Eu am fost implicat într-un proiect în care încercăm să identificăm cetățeni danezi care au călătorit în Siria ca să lupte acolo și am uh, identificat 17 cetățeni danezi, 16 fiind directori în diferite companii și o parte dintre aceste companii sunt legate exact de această rețea. Una dintre aceste persoane era uh, directoare la trei sau patru companii, dar a fost omorât în Siria într-un atac cu drone în uh, 2015 Atacul cu drone a țintit mașina pe care o conducea și era un cetățean danez care fusese implicat în plănuirea atacurilor teroriste de la Paris. Deci, vedeți, în această mașină erau persoane implicate în frauda cu TVA din Danemarca. Da, uh, fraudă cu TVA uh, care are o legătură directă cu această rețea. Deocamdată uh, avem și un cetățean danez care se află pe lista americană a suspecțiilor de terorism din 2014. Între timp a murit de moarte naturală în Danemarca dar era director într-o companie care era de asemenea implicat în această frauză, importa brânză și uh, electronice din Germania și carne de pui din uh, țările de jos și le vindea la 200 de metri de domiciliul său uh, într-un mod cât se poate de legal. În timpul anchetei noastre am aflat de asemenea dar nu am uh, raportat că existau cetățeni din alte țări europene care sunt amestecați în uh, aceste fraude. O persoană era presupus director într-o companie din Danemarca și a fost arestat în timp ce se deplasa către Siria și cazul său este încă pendinte. Deci nu este doar o problemă care vizează Suedia, Danemarca și Spania. Este de fapt uh, Bun, n-am să dau aici nume, dar e vorba despre o rețea islamică care se întinde în mai multe țări europene și o parte dintre cetățenii danezi din această rețea uh, au uh, fost uh, arestați sau omorâți. Uh, dar ne-am dat seama că există baze în Regatul Unit, în Belgia, în țările de jos, uh, în Spania și așa mai departe. Am anchetat frauda cu TVA din 2009. Mi s-a, terminat timpul, întreabă vorbitorul? Nu mi-am dat seama. Încă două minute. Bun. Am să revin la întrebare. Am făcut uh, această... Am, am, am, am anchetat frauda cu TVA din 2009 când... Uh, registrul uh, uh, creditelor de uh, emisie de oxid de carbon a fost folosit pentru o fraudă enormă cu TVA și noi am putut să dezvăluim o, rețea au, existau peste 100 și ceva de carduri, între timp au rămas mai vreo 30 și ceva, restul au putut să fie anulate. Noi am făcut o anchetă ca să identificăm pe acești oameni și am aflat că unii dintre acești cetățeni danezi au o legătură cu cazul din 2014 din Italia, unde a existat bănu- o bănuială de legături cu terorismul. Și am încercat să aflăm ce fac oamenii aceștia acum și când am verificat numele lor, am văzut că sunt implicați în comerțul cu produse alimentare în Danemarca. Deci ei au trecut de la frauda cu cardurile de credit la uh, um, fraudă cu produse alimentare. De fapt, nu le pasă ce produse folosesc, uh, cât timp pot să vândă produsele respective foarte repede. Dosarul din Italia este direct legat de dosarul din Copenhaga și rețeaua spaniolă. Uh, cred că mi-a expirat cele două minute. La verdad es que es tan interesante que... Adevărul este că e foarte interesant. N-aveam intenția să vă întrerup, însă nu uitați că mai avem și alți invitați pe care trebuie să-i ascultăm, tot atât de interesanți. Însă, în orice caz, o să fie întrebări care o să fie adresate, cu siguranță. Și acum dau cuvântul Elenei Hack. Hack, am zis bine? care este magistrat și membru al Biroului Național pentru um, Lupta împotriva spălării de bani sunteți magistrat în România, aveți experiență îndelungată în cooperarea internațională europea și europeană și ați fost reprezentanta României la Monival și în Comitetul de Experți pentru evaluarea măsurilor luate împotriva spălării capitalului de bani și a finanțării terorismului, comitet care a fost creat de către Consiliul Europei în 1997 și experiența dumneavoastră uh, în lupta împotriva fraudei fiscale și finanțării terorismului va fi cu siguranță extrem de utilă în momentul în în care noi va trebui să redactăm recomandări în ceea ce privește posibilitățile de a îmbunătăți sistemul uh, și felul în care acesta funcționează deocamdată. Așa că, doamna Hack, vă rog, aveți cuvântul un maxim de 10 minute. Good morning, honorable president, dear... Bună dimineața, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Numele meu este Elena Hack și sunt uh, procuror încă din 2009 Am o experiență de 23 de ani în magistratură. La momentul respectiv am avut posibilitatea să lucrez și în Italia și am avut și o perioadă de ad interim în Consiliul Suprem al Magistraturii. Am să încep cu faptul că sunt uh, reprezentant al uh, magistraturii, la Consiliul Suprem al Magistratorii în uh, România și uh, dirigez de asemenea o unitate intitulată Financial Intelligence, inteligența financiară. Și vreau să prezent uh, astăzi un studiu de caz care reprezintă o adevărată cooperare și coordonare între unitatea noastră din România și uh, autoritățile uh, de aplicare a legii. Această cooperare este una foarte bună care ne permite să luptăm împotriva uh, finanțării terorismului și a spălării de bani. Plecând de la informațiile care sunt furnizate de instituțiile de credit, în noiembrie 2015, reprezentanții unei companii au uh, făcut mai multe transferuri de la un cont pe un alt cont al aceleași companii, asta primul transfer și al doilea transfer între două conturi diferite. Ambele transferuri au fost justificate ca fiind legate de activitatea uh, acestei uh, companii și sumele care au fost transferate reprezintă 100 50 de mii de dolari și s-au făcut transferul de la o, o, un cont a unei instituții bancare din Libia pentru exportarea unor bunuri. Ca urmare a datelor ce au fost înregistrate, pentru acest transfer, BCE nu a mai fost inclusă, în, uh, nu, a mai, nu mai a participat la operațiunile externe ale acestei companii, echivalentul a 15.000 de euro. A existat Ceea ce este important este că parte din această tranzacție s-a făcut prin diferite sisteme de transfer de bani, uh, iar în 2013 și 2015, BCE nu a înregistrat niciun fel de tranzacție pe aceste uh, conturi ale instituțiilor de credite, deși activitatea a continuat. Apoi, din 2013, BCE a înregistrat diferite um, operațiuni, tranzacții externe pe diferite conturi bancare, dar compania nu a mai desfășurat activități Uh, uh, financiare și probabil că intenția lor era să ascundă aceste activități. Un alt argument în acest sens e faptul că această companie a prezentat diferite documente prevăzute de persoane uh, juridice uh, pentru aceste autorități de creditare, aceste instituții de creditare, prin care se acordau anumite competențe sau procură acel, diferiților cetățeni. E vorba de gradul de răspundere uh, aferent acestui tip de tranzacții. În ceea ce privește persoanele care au fost uh, conectate cu, ace- cu titularea acestor uh, conturi, e vorba de diferite persoane intitulate X și Y și Z aici în acest dosar și o conlucrare de asemenea cu alte persoane care fuseseră uh, declarate nedorite uh, în, uh, din cauza unor activități legate de propagandă și de finanțarea terorismului, activități de finanțare a terorismului în țările din estul Europei și care aveau interdicție de a intra pe teritoriul uh, României. E vorba de sprijinul financiar acordat în România unor persoane cu atitudini radicale și aceste activități sunt, de fapt, uh, diferite tranzacții financiare prin intermediul unor companii care se află în România. În 2012-2013, ABC a um, totalizat 2 milioane de euro de transferuri între România, Bulgaria, insulele Marshall și era vorba de asemenea și de retrageri în bani gheață, retrageri bancare din partea unor persoane fizice. În iunie 2013, compania DRP, în care erau asociate diferite alte persoane începând cu 2013 prin intermediul unor sisteme de acțiuni. Acest, aceste persoane pe care noi le-am numit XYZ au avut o sumă totală de un milion de dolari retragere, transfer dintr-un cont în altul ca și justificare era um, un, o plată în avans pentru exportul de bunuri. Am făcut o anchetă și am observat că aceste sume au fost retrase bani gheață ulterior și Ancheta noastră financiară a ajuns la concluzia următoare. Există un sistem de spălare de bani cu retrageri de bani gheață, uh, bazându-ne pe diferite documente care aveau drept scop retragerea anumitor fonduri și, evident, eliminarea tuturor dovezilor pentru a putea retrasa ruta acestor bani. mult decât atât, am observat că au existat diferite transferuri între diferite companii, conturile diferitor companii, în aceeași zi, uh, de mai multe ori și în zile consecutive cu exact aceleași sume. Și uh, transferurile acestea au fost făcute între conturile diferiților indivizi, persoane fizice care dirigează aceste companii acele contracte au fost prezentate în mod aleatoriu, care justificau transferurile fără niciun fel de ordine, încă din 2002, chiar dacă, de fapt, aceste tranzacții au avut loc de-abia în 2015. O altă trăsătură a acestui sistem este numărul mare de sume care sunt uh, raportate, dar care sunt sub pragul minim de raportare și care nu acoperă niciun fel de realitate economică. Și situația aceasta, de fapt, demonstrează că se dorește o sporire artificială a cifrei de afaceri a companiei respective pentru a reduce uh, rata de impozitare. Datele fiscale care sunt disponibile referitoare la activitățile acestor uh, uh companii demonstrează că valoarea reală este mai mică decât sumele care au fost transferate între, diferiții, uh, între diferitele persoane fizice. Și comportamentul financiar uh, ne-a permis să identificăm anumite legături care demonstrează că e vorba de același mecanism care este utilizat de multe ori. E vorba de bani care provin din evaziune fiscală, din diferite alte uh, uh infracțiuni de natură financiară și care sunt transferate de pe un cont la altul sau care sunt retrași gheață. Mai mult decât atât, din informațiile disponibile pe aceste dosare, am ajuns la concluzia că aceste companii în continuare controlează aceste activități prin intermediul anumitor uh, persoane fizice și scopul lor este să se retragă, să retragă aceste sume din sistemul de control uh, indiferent de activitățile comerciale pe care aceste uh, entități le desfășoară în România. Acum, având în vedere profilul acestora și ținând seama de faptul că aceste entități susțin uh, jihadismul și că legăturile au fost identificate, putem să le acuzăm de activități de finanțare a terorismului. În același timp, există indicații referitoare la diferite încălcări ale legislației care este în vigoare în România și care este aplicabilă atât companiilor cât și uh, persoanelor fizice. Iar la finalul acestei prezentări îmi doresc să vă subliniez un aspect sau câteva idei un sistem care să lupte eficient împotriva finanțării terorismului și în același timp împotriva spălării de bani presupune foarte mulți actori cum ar fi instituțiile financiare, cum ar fi contra, uh, informațiile, procuratura, magistrații și, evident, uh, etapele sunt uh, ancheta și uh, urmărirea. Dați-mi voie să subliniez câteva aspecte în ceea ce privește urmărirea celor care finanțează terorismul. Terorismul nu poate funcționa fără bani și deci urmărirea lor, ancheta, trebuie să includă și uh, anchetarea unor uh, infracțiuni de tip financiar în așa fel încât să putem aduce la lumina zilei structura acestor uh, entități. Lupta împotriva spălării de bani reprezintă un prim pas pentru a avea o acțiune încununată de succes pentru că nu putem vorbi de niciun fel de abundență a informațiilor în acest sens. Trebuie să selecționăm și să concentrăm informațiile. Apoi, e clar că trebuie ca magistrații și procurorii și anchetatorii să fie formați pentru a uh, fi în măsură să participe la astfel de anchete. Nu avem nicio diferențiere între uh, cooperare și anchetă. Mulțumesc foarte mult! Muchísimas gracias, señora Hack. Siempre queda Mulțumesc foarte mult, doamna Hack. E adevărat că timpul ne presează. Dar uh, e clar că informațiile acestea sunt extrem de pertinente. Mulțumesc foarte mult. Și acum am să dau cuvântul domnului Pedro Seixas Felicio, care este șeful unității ce luptă împotriva uh, infracțiunilor economice uh, la Europol. Și nu numai că sunteți polițist, dar sunteți de asemenea și jurist, lucrați la Europol și acolo sunteți șeful unității specializate în infracțiuni economice, falsificare și corupție. Deci e clar că participarea dumneavoastră la această audiere ne va permite să uh, obținem informații uh, um, pe subiecte care sunt extrem de complexe. Și vă mulțumim încă de pe acum pentru prezență și aveți cuvântul. 10 minute. good morning. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur să mă aflu aici. Reprezint Europolul la început aș dori să vă dau câteva date legate de, conc- de context. Mă concentrez pe trei chestiuni. Ce facem cu finanțarea, ce știm despre platforma TVA și care ar și mai degrabă frauda TVA și care ar fi procentajele care sunt uh, în joc. Așa cum s-a spus, uh, finanțarea este esențială pentru teroriști, ei trebuie să supraviețuiască și au nevoie tot timpul de finanțări masive. Uh, 90% din noile organizații teroriste nu reușesc să depășească primul an de, de la creere pentru că nu au bani suficienți. Le trebuie bani foarte mulți pentru asta. Studiile spun că, de exemplu, Al-Qaeda nu poate să supraviețuiască mai bine de șase săptămâni pentru, dacă nu au uh, finanțări. Uh, nu au o rezervă centrală, un stoc de bani, le trebuie bani proaspeți în permanență și de asta au nevoie pentru a-și plăti acoliții. Majoritatea banilor necesari pentru aceste organizații sunt necesari pentru a le menține funcționale. Cel mai mulți bani sunt pentru solde sau salarii, apoi logistică, training, propagandă, recrutare, dar și uh, prezență și manipulare pe internet numai 10% din acești bani uh, sunt folosiți de fapt pentru atacurile propriu-zise. Iată cam ce știm, dar nu știm de pildă cât de mulți bani din Europeană uh, se obțin pentru a finanța teroriștii. Însă, având în vedere studiile existente și operațiunile noastre, noi considerăm că acești bani, ca și sume, au crescut foarte mult în ultima vreme, din 95 încoace, se estima că 18, de, 18 milioane de euro erau obținuți pentru terorism dar între 95 și, între 95 și 2005 am depășit miliardul. Iar în, din 2005 până în 2016 nu avem cifre, nu există studii în materie, dar putem să facem o estimare și este clar că și aceste sume au crescut foarte mult. E vorba de miliarde de euro pentru statul islamic și pentru Al-Qaeda, care acum nu este la, la zenit, e vorba de sute de milioane, tot așa din uh, donații, iar pentru statul islamic S-a vorbit despre 2 miliarde în 2005, majoritatea din surse legate de control teritoriilor, adică jaful din teritorii, vânzarea ilegală de petrol și se pare că acest buget a scăzut foarte mult pentru că au pierdut teritorii și uh, am ajuns la 8% însă, în general, creșterea acestor uh, fonduri, mai bine zis, capacitatea de a obține fonduri a crescut foarte mult uh, pentru aceste organizații. Ce știm despre frauda cu TVA-ul? Știm că este cea mai mare fraudă existentă în Europa ca și valoare Uh, sunt uh, bani, uh, sume astronomice pentru cetățenii de rând, dar și pentru noi care ne ocupăm de aceste subiecte ca profesioniști. Este foarte greu să estimăm ace- câți bani, despre câți bani e vorba aici. Sunt bani care sunt direct datori organizațiilor teroriste și sunt bani care sunt pierduți pentru securi- siguranță, securitate, sănătate, învățământ în Europa și sunt bani care sunt folosiți în mod ciclic pentru încă și mai multe crime, pentru droguri, pentru uh, arme, pentru fapte de corupție. Uneori, însă, acești bani sunt reinvestiți în economia reală, legală, care o distorsionează, din păcate, pentru că nu e vorba de companiile cele mai bune, cu cele mai bune produse, ci sunt companii care sunt subvenționate de banii murdari, teroriști. Deci, despre ce este vorba? În 2006, ultimul studiu care a fost efectuat așadar ne spune că diferența dintre TVA-ul uh, perceput și efectiv și cel datorat este de 1,6 miliarde iar 105 uh, miliarde, uh, nu, e vorba de 106 miliarde uh, bani TVA care n-au ajuns la, la, la, buget în condițiile în care bugetul UE reprezintă 105 miliarde. Vedeți cum acest buget putea fi acoperit. Deci, uh, Uh, oricum, uh, se estimează că, în general, 60 de miliarde uh, TVA nu ajung la buget. Deci, cum să folosiți acești bani pentru uh, a finanța cauzele teroriste și despre câți bani e vorba? Mi-aș dori să am cifre, dar nu le am. Avem nevoie de, de studii credibile în acest sens. Nu le avem, din păcate. Însă, ce știm? Știm că finanțarea terorismului prin ta, uh, că mm, frauda TVA este ceva de domeniul secretului, foarte dificil de anchetat și unii ar, ar pot spune în mod simplist că la TVA se face fraudă de miliarde, de miliarde au nevoie teroriștii, deci este foarte simplu, legătura este simplă și aici sunt banii, dar nu credem că așa stau lucrurile. Nu, nu este așa de simplu. De ce? Pentru că noi înțelegem și cooperăm cu colegii care anchetează și finanțarea terorismului și pe de altă parte alții care anchetează frauda TVA. Și atunci având în vedere aceste anchete, înțelegem care sunt principalele finanțări ale terorismului în ultimii ani și principala sursă de finanțare, de fapt, este traficul de droguri, răpirea cu, um, des, cu cerere de despăgubire și așa mai departe. Apoi uh, ta, uh, TVA și apoi furturi. Dar deci fraude la TVA n-ar veni decât uh, în a doua categorie de finanțare a terorismului pentru că uh, vorbim aici de o fraudă care afectează și băncile și companiile de asigurări. Deci pentru noi uh, frauda TVA nu este principala sursă de finanțare a terorismului. În orice caz, uh, cei care se dedau la uh, frauda TVA sunt anchetați, sunt cunoscuți, unele anchete sunt uh, în vizor uh, sau au loc de zece ani încoace, știm care sunt companiile care repetă aceste comportamente, știm uh, care sunt conexiunile franco israeliene și britanice pakistaneze. Sunt deci baze din afara UE, este foarte greu să-i anchetăm și în orice caz mărfurile vizate de această fraudă se schimbă în permanență, schimbă de asemenea și modus operandi și companiile folosite. Uneori folosesc aceleași rețele, dar se concentrează uh, Uh, pe diferite țări, uneori își mută, cum ar veni vizorul dintr-o țară în alta, uneori în Spania, uneori în Franța. Deci, din aceste anchete, uh, noi știm că 80% din toate profiturile acestei infracționalități merg la 2% din aceste organizații teroriste de top. Și uh, ei uh, se ocupă și de mașini, de uh, telefoane, de electronice și uh, acum s-au diversificat în alte sectoare unde este mai ușor pentru ei să se desfășoare astfel, să diversifice tipul de facturi folosite, pentru că nimic nu se trimite Um, direct și de aceea acea fraudă la carbon care a fost menționată este una foarte, foarte importantă și în ce privește și comunicarea pe internet și aici se folosește foarte mult această fraudă cu TVA-ul sunt uh, niște infractori deosebit de talentați în rețea, care sunt greu de identificat. Și ne gândim că anumiți uh, islamici radicali sunt conectați cu aceste grupuri, dar noi zicem că nu este chiar așa de mare conexiunea. Ce se întâmplă cu aceste grupuri? Ei au un lider care concentrează know-how-ul și banii și organizarea rețelei. Apoi avem pe manageri adică cei care organizează echipele, care lucrează pentru ei, apoi nivelul intermediar sau mediu, care de fapt reprezintă companiile din acest sistem și apoi oamenii uh, în josul piramidei care semnează documente, care falsifică facturi și așa mai departe. Din cazurile cunoscute, Uh, conexiunea cu terorismul se face numai la nivelul uh, mediu al persoanelor uh, care reprezintă companiile, dar și la nivelul cel mai de jos al celor care semnează documente și le falsifică în schimbul unor sume mai ales bani direct dați luptătorilor din străinătate înainte de a pleca. Aceste persoane însă nu primesc decât foarte puțin din banii care de fapt sunt fraudați pentru că marea majoritate merge la eșalonul superior ca și finanțări. Deci, între 2 și 10% primește nivelul de manager, care nu este nivelul superior. Cunoaștem câteva cazuri și le cunoaștem structura acestor grupuri și am uh, învățat că doar foarte puțină din acest volumul de fraudă TVA merge către activitățile teroriste pentru noi, deci este un procedaj minor și poate că asta înseamnă că nu trebuie să ne preocupe. Nu, din potrivă, ne preocupă, de asta sunt aici prezent astăzi și asta din două motive simple. Unul dintre acestea a fost deja menționat de dumneavoastră și anume că aceste atacuri costă foarte puțin, sunt foarte ieftine, nici nu au nevoie mai mult de 10% din profituri pentru a comite efectiv aceste atacuri în UE. 75% ați spus în studiul dumneavoastră, 70% din uh, atacurile um, comise în Europea an au costat mai puțin de uh, 10.000 de euro. Iar atacul de la Talis uh, costa câteva sute de euro și atunci când uh, intri cu camionul într-o mulțime și ucizi oameni, costă iarăși foarte puțin. Și dacă e vorba de armele uh, furnizate din fosta Iugoslavie, costurile sunt derizorii, câteva sute de euro sau chiar 50 de euro arme cumpărate de acolo, deci pe de altă parte, periculozitatea este foarte mare. Dar aici este un calcul matematic, pentru că chiar și 10% dintr-o sumă, cum ar fi 6 miliarde, reprezintă foarte mult. Din 60 de miliarde, 0,5% înseamnă 300 de milioane de euro. Deci, da, este ceva ce trebuie precizat și știm asta de la atacurile de la turnurile gemenele din New York Um, de când urmărim această situație și știm câți mulți bani se scurg din economia europeană uh, cu uh, frauda TVA, dar uh, mult mai puțin sunt necesari pentru a finanța efectiv atacurile. Deci trebuie să ne îmbunătățim sistemul, sistemul de detectare pentru că dacă nu, riscurile se multiplică. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat Europolul și că discutăm acest subiect atât de important și acum pot să răspund și la întrebări dacă le aveți. Mulțumesc! Poziționii Vă mulțumim frumos pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că Europolul colaborează în permanență cu această comisie. Acum doresc să dau cuvântul domnului Marius Cristian Frunză, director la Schwarzstahl Capital, care este o întreprindere de cercetare și consiliere în domeniul financiar Domnul Frunză este un adevărat expert în finanțele internaționale și consiliază băncile internaționale în ce privește modelele de uh, infracțiune financiară. Dumneavoastră aveți o experiență prețioasă în acest sector și puteți să ne spuneți uh, cum anume sectorul privat și mai ales băncile pot să fie stimulate să-și aducă sprijinul la acest uh, aceste acțiuni a organismelor de uh, reglementare. Recomandările dumneavoastră vor fi bine binevenite. Aveți cuvântul pentru 10 minute. Bună ziua! Mulțumesc tuturor membrilor din acest panel. Prefer să vorbesc în engleză. So, uh, uh, I will start talking about terrorism. But... Am să vorbesc despre terorism, dar într-un mod foarte diferit. Am început să fac o închetă mai degrabă dintr-o perspectivă macroeconomică, să văd ce se întâmplă cu TVA și cu criminalitatea organizată din uh, anii fraudelor pe piațele, piețele cu carbon și există o modificare uriașă în felul în care funcționează terorismul și Există această modificare care a fost uh, observată în anii 2010 uh, Punctul de cotitură a fost ce s-a întâmplat cu Patriot Act în 2003, când toate băncile și toate instituțiile financiare au început să fie supravegheate ca să vedem ce se întâmplă cu tranzacțiile onshore și offshore Finanțarea terorismului peste tot a devenit mai complicată, mult mai complicată decât în urmă cu 20 de ani. Și ne-am dat seama că este nevoie de structuri mari de finanțare și de transferuri uriașe între țări. Ce s-a întâmplat cu adevărat și ce am constatat este că există acum un fel de terorism de tip Uber, adică felul în care funcționează terorismul seamănă cu funcționarea companiilor de tip Uber. Deci uh, sunt noi tendințe, inclusiv în economia tradițională, o formă descentralizată de funcționare, de distribuire și de asemenea de tip low cost. Prin descentralizare, ce vreau să înțeleg este că nu mai există această structură ierarhică, așa cum s-a întâmplat uh, la începutul Al-Qaeda sau ale Hezbollahului sau uh, uh, felul în care era finanțată armata separatistă irlandeză. Nu, este un alt mod de funcționare. Cum uh, se structurează el? acest terorism de tip Uber este un terorism de rețea și putem să spunem că este uh, o rețea socială de terorism. Poți să ai oameni în Belgia, în uh, Regatul Unit, uh, oriunde, dacă vor să se asocieze pentru acțiuni violente sau neviolente, o fac și nu așteaptă să le dea cineva mai sus plasat în rețea un ordin. Cum uh, funcționează? Cum finanțează aceste asocieri de teroriști? Uh, marea modificare este că nu mai e nevoie ca oameni din golf, uh, marile familii domnitoare din golf să-ți trimită bani sau din Statele Unite. Totul este destul de diferit. Acum oamenii își găsesc finanțarea în vecinătate, um, acolo unde vor avea loc atentatele. Terorismul de tip Uber, um, cum spuneam, face acțiuni teroriste care sunt ieftine. Am trecut de la modalitățile de acțiune de tipul atacurilor de pe 11 septembrie la atacuri precum cel de la Bataclan uh, din uh, Paris sau uh, um, și știm că acele atacuri n-au costat mai mult de 50.000 de euro și ce contează nu este numărul de răniți, ci impactul în media cum finanțezi aceste acțiuni în țările în care uh, ele vor avea loc? Păi bine, aici vin uh, diferitele tipele de fraude cu bănci, cu TVA, cu monedele uh, virtuale și așa mai departe. Dacă este să facem o comparație veche față de nou, înainte aveam o organizație teroristă clasică și acum există terorismul uh, Uber de tip uh, ISIS, care uh, chiar dacă vă vine să râdeți, o să vedeți că Astăzi, dacă te duci în regiunea Bretania, oamenii radicalizați mai degrabă să se alăture ISIS decât forțelor revoluționare din Bretania și cei care vor să facă acte criminale, care sunt implicați în traficul cu arme, în traficul cu ființe umane, iar aparțin de domeniului trecutului. Acum ce contează uh, este că rețelele de criminalitate organizată uh, încearcă să ia legătura cu teroriștii, pentru că uh, forțele de aplicare a legii sunt au dat lovituri dure rețelor de criminalitate organizată și atunci preferă să intre ele în contact cu teroriștii, preferă să meargă să se instaleze în acele zone din Siria sau din Irak unde există mai puțin uh, prezența forțelor de aplicare a legii, autorităților fiscale și așa mai departe. Deci pentru ei este ca un fel de loc protejat. Ajung acum la subiectul acestei audieri, frauda cu TVA. În urmă cu um, câțiva ani am făcut un studiu pentru Parlamentul European despre costul non-europei și unul dintre piedicele în calea integrării europene era TVA-ul. Dacă am avea o, o taxă comună de TVA, am avea mai multă integrare. Ce înseamnă TVA-ul astăzi în Europa? reprezintă 16, între 16 și 17% din toate taxele colectate în cele 28 de state membre. E vorba despre o finanțare structurală a uh, bugetelor naționale. Uh, e vorba despre o lacună, o lacună care se cifrează în sute de miliarde. Principala întrebare este de ce TVA-ul? De ce este ales TVA-ul pentru fraude? Pentru că TVA-ul este foarte simplu de recoltat în aceste rețele sociale de terorism oamenii își uh, comunică ideile, e foarte simplu să imiți ce ai folosit în Danemarca, în Spania, poți să faci transferuri uh, fără să trezești bănuiel. Și apoi ne putem întreba cât cât că se câștigă, era una dintre întrebările panelului, dacă uh, încercăm să vedem ce s-a întâmplat în Belgia, Danemarca și Suedia, care au fost principalele uh, modele de fraudă carusel cu TVA, cred că am ajunge la o sumă de 420 de milioane de euro și aici nu includ faimoasele miliarde din uh, Afganistan, care în acest uh, model ar fi mai degrabă o finanțare clasică a terorismului. Deci, 42 de milioane uh, uh, este în finanțarea nouă pentru terorismul de tip Uber. Alte câteva trăsături, o, mulți oameni implicați în această evaziune fiscală vin din uh, țări din Africa de Nord, din um, um, Orientul Mijlociu sau Asia, unde comerțul se face așa, în mod informal. Pentru ei este absolut firesc. Deci, E o modalitate foarte ușoară de a avea asemenea activități. De asemenea, este important să nu uităm că dacă teroriști au nevoie de noi recruți și TVA-ul are nevoie de noi uh, surse. În momentul în care deschizi o companie și ești director, nu poți să, să faci mare lucru, ai tot timpul nevoie de recruți noi, de noi companii, deci recrutarea este un aspect cheie. Cum funcționează uh, ceea ce numim sunt aceste tabere unde uh, recruții sunt formați, uh, se face schimb de idei, uh, se programează transferuri. Uh, în unele state aceste tabere au și un caracter religios, sunt finanțate și de islamiști, mă gândesc la salafiști, de exemplu. Alte ori uh, Uh, se spune că uh, anumiți lideri islamiști spun că mai întâi trebuie să plătiți taxa datorată liderilor religioși uh, înainte de a vă plăti taxele datorate statului în care trăiți. Și se spune că aceste taxe uh, au întrietate. În sfârșit, uh, criminalitatea organizată există o fuziune între terorist și uh, frauda cu TVA, criminalitatea organizată dorește noi locuri uh, uh, protejate unde pot să scape de atenția poliției și în aceste zone unde au loc uh, atentate teroriste uh, sau unde teroriștii ei înșiși se adăpostesc pot să fie locuri protejate pentru criminalitatea organizată. Ce putem să facem? Uh, avem nevoie de o schimbare a mentalității, a paradigmei, uh, să vedem cum anume se finanțează acum terorismul și criminalitatea organizată. Avem acest puzzle uriaș uh, cu mici uh, piese. De fapt, prea multe entități se ocupă de diferite bucăți din puzzle ar fi bine să avem uh, mai multă cooperare, să avem unități de uh, uh, mm, um, strângere de informații în bănci ca să se poată strânge informații, pentru că nu poți să faci anchetă asupra TVA-ului și separat despre terorism sau despre frauda cu TVA. Nu, ar trebui să fie niște echipe pluridisciplinare și abordare pluridisciplinară. Nu în ultimul rând, terorismul Uber este o amenințare globală, este o amenințare pentru toată lumea. Întotdeauna există tensiuni politice, dar dacă vă uitați la organizație precum ISIS, um, Activitățile operative sunt uh, organizate de oameni care vorbesc rusă, de uh, uh, soldați simpli uh, care vin din nordul Africii, uh, dar ei sunt, uh, ca să zic așa, carne de tun, dar finanțarea, armele vin din Europa. Deci trebuie ca agențiile din diferitele regiuni și mai ales din uh, SUA, Europa și Federația Rusă să facă schimb de informații în mod eficient. Aici mă opresc. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, a fost foarte interesant, v-am spus foarte util pentru recomandările noastre. Acum uh, urez bun venit și dau cuvântul colegului meu, domnul Iejec, care este președintele Comisiei Tax 3 și care din acest moment va prelua președinția. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Doamna copreședinte, vom lansa discuțiile și, ca de obicei, întrebările vor fi puse în sloturi de câte un minut și răspuns un minut, iar timpul care mai rămâne până la 5 minute, dacă există posibilitatea să ne înscriem în acele 5 minute, atunci mai putem pune încă o întrebare de follow-up. Deci, vom începe mai întâi cu raportorii. Mai întâi a cuvântul uh, domnul Holmeier din partea PPE, Niedermeier din partea PPE, vă rog. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezența și participarea la această uh, audiere. E o idee foarte bună. Discutăm aici despre costurile și problemele cu care ne confruntăm și încercăm să vedem cum putem elimina aceste probleme. Asta e și întrebarea mea. Nu știu dacă cineva are uh, comentarii de făcut despre o reformă TVA și în ce măsură acest lucru ar fi de ajutor, pentru că asta face parte din a doua parte a dezbaterei, dar dacă aveți deja idei, le-aș aprecia. Și uh, o, o altă întrebare uh, concentrată pe alte instrumente și anume registrele de înregistrare a proprietarilor și a beneficiarilor, accesul la aceste informații și apoi schimbul global de informații în ceea ce privește conturile bancare, dacă ați putea eventual să ne spuneți câte ceva despre aceste lucruri. Și o altă întrebare strâns legată de uh, finanțarea criminalității observăm că aici, în secolul 21, acum, în secolul 21, ne confruntăm cu un fel de uberizare a terorismului și mă întreb dacă uh, măsurile noastre sunt în continuare eficiente. Mulțumesc! Cine dintre invitații noștri dorește să răspundă la această primă rundă de întrebări? Domnul Sau, uh, vă rog. Mulțumesc! În ceea ce privește reforma, aș vrea să amintesc faptul că sistemul actual, atunci când a fost creat, trebuia să fie unul temporar. Și până la urmă a durat mai mult decât trebuia. Deci salutăm aceste reforme acestea sunt mult așteptate și uh, de mult așteptate și am fi vrut să am vrea să intre în vigoare și cu siguranță când vor intra în vigoare vor funcționa foarte bine, mai bine decât sistemul actual. Deci cât mai repede cu putință, cu atât mai bine. Apoi, în ceea ce privește înregistrarea beneficiarilor sau proprietarilor, de asemenea, un, un, registrul acesta e un pas important, dar trebuie să vedem cum va funcționa în practică, pentru că cei care utilizează aceste conturi bancare și se ascund în spatele acestor companii, în continuare pot uh, continua să uh, disimuleze informațiile și trebuie să ne asigurăm că există și sancțiuni puternice. Uh, evident, în prima linie intră băncile și trebuie să le întrebăm pe acestea cine sunt adevărații uh, uh, proprietari a acestor conturi bancare. Apoi, informarea globală în ceea ce privește conturile bancare. Da, în continuare ne confruntăm cu o problemă, offshore și evaziune fiscală. Și există scheme în acest sens masive și Știți că cei care au aceste mijloace de a organiza aceste scheme de fraudă vor continua să facă acest lucru și vor uh, supraveghea în continuare măsurile pe care noi le luăm, încercând să uh, scape de ele. Noi anchetăm, durează 6 până la 8 luni de zile, iar banii în timpul, răstimpul acesta circulă, sunt transferați dintr-un loc în altul. Deci, vedeți, calendarul uh, unei anchete nu ne permite întotdeauna să acționăm rapid. Acum, evident, uh, banii gheață, banii cash. Uh, e simplu, e modul cel mai simplu de a muta banii dintr-un loc în altul și în modul anonim, evident, este să folosești banii gheață. Și de îndată ce apar gheață, întotdeauna acest lucru aduce cu sine și alte dificultăți. Banii pot fi ascunși, foarte simplu, într-o valiză. Poți să pui până la 5-10 mii de euro într-o valiză și evident că la nivel de frontiere ale Uniunii Europene, la aeropoarte, poți verifica ce se află în aceste, în aceste valize. E vorba de calculator, e vorba de uh, uh, uh, bagajele de mână, dar trebuie să vedem și bagajele de cală. Bun, mulțumesc foarte mult. Cine mai dorește să intervină, dar foarte pe scurt, vă rog. Da, aș fi vrut să adaug și eu două lucruri în ceea ce privește banii gheață. În rețeaua spaniolă pe care am descris-o, Uh, e un cetățean care a fost arestat în Spania ca și lider al grupului și uh, a fost arestat având uh, bani gheață câteva mii de euro pe care îi transporta. Deci, într-adevăr, banii gheață sunt o problemă. Și în ceea ce privește re, uh, registrul de înregistrare, de, de uh, um, identificare a proprietarilor și a beneficiarilor, am lucrat pe un astfel de caz. Și ca din întâmplare, una din verificările pentru închirierea unui magazin a dezvăluit existența unui cont bancar care aparținea unei persoane pe care noi o știam că este implicată în uh, diferite uh, activități uh, ilegale. Deci e clar că registrul acesta, instrumentul acesta va fi unul util, dar util atâta vreme cât există o dezvăluire completă. Mulțumesc! Și eu, la rândul meu, aș dori să răspund în limba mea maternă, având în vedere că e o discuție foarte tehnică. Mulțumesc. La prima întrebare, uh, registrele beneficiarilor, uh, este de dorit uh, o accelerare a interconectării a acestor registre ale beneficiarilor. Uh, fără această interconectare, având în vedere uh, criminalitatea financiară și uh, finanțarea terorismului, care depășesc cu mult granițele naționale ale fiecărui stat în parte, rezultatele investigațiilor, investigatorilor pot fi minimalizate. Este de dorit ca fiecare stat membru la acest moment să aibă implementată directiva a patra care prevede înființarea acestui registru al beneficiarului. Trebuie să mărturisesc mărturisesc că România nu se află în această poziție de implementare a directivei a patra, iar pentru noi, pentru procurori, pentru investigatori, mult, așteptat, mult așteptatul registru al beneficiarului se lasă dorit. Sperăm ca cel puțin în toamna anului uh, curent, anului 2018, uh, să avem posibilitatea să accesăm acest registru al beneficiarului uh, și să obținem informațiile, informații de îndată. În ceea ce privește schimbul global de informații, trebuie să avem în vedere sistemele procedurale ale fiecărui stat în parte. Trebuie să avem în vedere că armele procurorului nu sunt de regulă egale cu armele unităților de uni- ă, informații financiare și poate este bine de reflectat la o armonizare între aceste pârghii ă, de acțiune. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, well, we, we shouldn't. Mulțumesc, nu trebuie să punem prea multe întrebări uh, pentru prea mulți invitați, pentru că altfel nu o să reușim să ne respectăm uh, timpul alocat. Acum dau cuvântul domnului coraportor, domnul Cofod. Am două întrebări și pe scurt. În primul rând, o să pun uh, o întrebare naționalului meu danez, care a făcut o prezentare aici E vorba de cooperarea între autoritățile fiscale, serviciile secrete, poliție. Toată această cooperare este cam uh, problematică pentru că sunt multe obstacole. Poate că uh, se poate face ceva dumneavoastră, în mod practic aveți exemple prin care ne, arăt, ne puteți arăta cum să scăpăm de birocrație și să fim mai eficienți cât privește Europolul. Există o discuție între Europol, unitățile de informare financiară, inteligență financiară și poliție. Ce fel de platformă se poate pune la punct? În fapt, ea există, dar cum poate fi ea consolidată pentru ca autorul, pentru ca accesul la informația europeană să fie facilitat, pentru că e vorba de diverse uh, uh, jurisdicții și există multe probleme birocratice, practic. Mulțumesc! domnul Der. Mulțumesc. Eu am vorbit despre o rețea spaniolo-daneză și anul 2011 este un punct uh, important în timp uh, de, de ținut minte. E vorba uh, de modul în care au fost radicalizați anumiți cetățeni care au venit de la Melia, au ajuns în Danemarca, asta din 2006 Frauda propriu-zis a început în 2011, iar în 2014 autoritățile spaniole uh, s-au adresat autorităților daneze pentru a obține mai multe date legate de acești indivizi și prima conștientizare a fraudei în afara celor de la unitatea de inteligență financiară a fost uh, de la uh, unitate de profil din Danemarca, nu vă spun cum se pronunță, că este greu, și a început o anchetă în 2013, uh, orchestra, ancheta, o anchetă a poliției. Au primit informații legate de o companie cheie din acest sistem iar în 2014, în mai, a fost arestat deja un grup uh, infracțional în Danemarca. Iar în februarie 2015 li s-a cerut să trimită o cerere oficială de informare. În martie 2015, de fapt, uh, Poliția Economică a informat Unitatea de Inteligență Financiară dar ei nu știau că unitatea aceasta de inteligență financiară îi urmărea acest grup din 2006, iar în 2015, la sfârșit, grupul a fost denunțat la poliție de către autoritățile fiscale daneze, cerând poliției să, să începe o anchetă. Și, de fapt, a existat aici o absență a informării între cele două entități. Deci, birocrația a fost în floare și ancheta propriu-zisă n-a putut să înceapă uh, înainte ca poliția să fie efectiv informată de către unitatea de inteligență financiară mult mai târziu decât știau ei. Iar în 2016 această rețea de companii daneze a fost, spaniolă daneză a fost în sfârșit dizolvată. Era vorba de niște bani numerar găsiți asupra uh, Uh, capului acestei bande, bande și așa mai departe. Deci, iată cum birocrația poate să primejdească o anchetă de acest tip. Mulțumesc! Da, birocrația, compartimentarea, lipsa de, co- de cooperare, acestea ar trebui să fie domeniile care să ne preocupe. Aici este loc și de mai bine. Uh, unitatea, unitățile, inteligență financiară la Europol, avem deja un proiect în acest sens, îl cunoașteți, probabil e vorba de uh, Net uh, Embedment, deci o rețea o rețea la Europol, în condițiile care în statele membre, în condițiile în care statele membre aveau deja o rețea care le cuprindea, dar noi am hotărât să intrăm și noi, Europolul, în această rețea și să avem o metodă de tip uh, diagramă, adică să suprapunem anumite informații de la unitatea financiară dintr-un stat membru uh, Uh, cu informația de la poliție. De multe ori ele nu se potrivesc. Încercăm să găsim elementele de corespondență. Astfel putem să obținem informații de la toate cele 28 de unități de inteligență financiară deci cu valență pur internațională și informațiile acestea de la IFUS să se, să se uh, suprapună cu cele de la poliție, de la unitățile polițienești. Sunt informații importante nu numai pentru frauda fiscală, dar și pentru alte probleme de criminalitate, infracționalitate financiară și asta timpuriu. Bineînțeles că ca și a procesa, în procesarea informațiilor sunt, sunt probleme tehnice, dar și politice care se desprind. Trebuie să investim mai mult pentru ca să ne asigurăm că toate informațiile acestea risipite în diferite unități și servicii se poate să fie folosite, procesate, analizate într-un singur dosar. Ce privește uh, frauda TVA, poliția și uh, fiscul trebuie să lucreze împreună și nu avem o cooperare grozavă pentru că avem acest secret al uh, fiscalității uh, și atunci poliția nu poate să afle despre probleme de suspiciune masivă, majoră în domeniul fraudei fiscale decât în uh, motive, decât în faze foarte târzii ale anchetei și numai când sunt dovezi foarte clare aduse și și Europol este cel informat într-o fază foarte târzie. Uh, e de aceea noi plădăm pentru echipe comune, fisc, uh, poliție, unde nu se mai pune problema secretului uh, fiscal, toate astea și în uh, sensul muncii de prevenție. Și dacă avem aceste servicii comune, ar trebui să avem și magistrați și procurori specializați, pentru că e foarte greu să te ocupi de astfel de cazuri când nu ești specializat în ele. Vă mulțumesc. Vă rog doamna Ha, Mulțumesc foarte mult! Birocratizarea um, căilor um, prin intermediul cărora um, informația cu potențial investigativ trebuie sau poate să ajungă la, la magistrați. Avem un sistem care funcționează, FIUNET. Este un sistem uh, proactiv uh, un sistem uh, înăuntru căruia circulă informația de natură financiară cu potențial investigativ foarte rapid. Aceste informații uh, pot ajunge foarte repede la investigatori și mă refer aici uh, strict la procurori, respectiv organele de poliție, mult mai repede decât informațiile care pot ajunge prin cererile de asistență judiciară internațională, respectiv comisiile rogatorii. Este cunoscut că respectiv cererile de asistență judiciară internațională și comisiile rogatorii au o durată de soluționare destul de mare, datorită, evident, unor uh, elemente de natură obiectivă care depășesc voința investigatorului de, dornic de a obține acele informații. Avem însă o problemă. Ceea ce obținem ca investigatori repede prin intermediul platformei FIUNET prin intermediul unităților de informații financiare nu are valoare de probă. De aceea suntem nevoiți să obținem aceste probe prin cererile de asistență judiciară internațională, respectiv comisiile rogatorii. Aici avem o problemă. Chiar dacă unitățile de informații financiare ne dau acele informații extrem de rapid și ne putem folosi de ele operativ. Nu ne putem folosi de ele procedural, nu pot fi produse și propuse ca și probe în fața judecătorilor. De aceea trebuie să recurgem la pârghile specifice cooperării judiciare internaționale, despre care am spus că aceste pârghii au o durată îndelungată în timp. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ana Gomes. Uh, Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă întreb un lucru pe oricare dintre dumneavoastră, dacă puteți să-mi răspundeți. Având în vedere sumele imense despre care s-a vorbit aici, adică frauda TVA ar însemna cam cât este bugetul nostru UE, sunt bani care îi dăm pe tavă criminalilor și teroriștilor. Și atunci de ce guvernele europene nu au adoptat uh, propunerea de reforma TVA-ului a Comisiei, care este în discuție de un an de zile? De ce rezistă sau fac rezistență aceste guverne europene în condițiile în, în care ar însemna că poate că anumiți uh, membri ai guvernelor europene uh, Uh, nu doresc asta. Pentru că când vine vorba de rețelele infracționale, totul e posibil. Cum să explicăm aceste piedici care sunt puse de statele membre, anumite state membre, care nu permit uh, acoperirea acestor lacune și deci infractorii scapă, teroriștii scapă. Și dacă îmi permiteți uh, retorica, vreau să vă spun că aceste lacune, într-adevăr, sunt esențiale și astfel teroriștii nu ar mai uh, scăpa. Domnul Felișa vorbea despre acest aspect al uh, sumelor în numerar. Ce s-a făcut aici? s-a zis că trebuie să se interzică uh, bancnota de 500 de euro, dar știm că în anumite state membre aceste bancnote de 500 de euro circulă într-o veselie mult mai mult decât în alte părți. L-am uh, interpelat pe primul ministru luxemburghez când a venit aici, pentru că știu că acolo circulă 500 de euro și nu este singurul caz. Așa că spuneți-mi mai multe despre uh, criptomonede. Domnule Frunze, ați menționat acest lucru. Mai multe state membre de ale noastre, uh, cu veleități offshore, Malta și nu numai, se lansează în criptomonedă și chiar uh, pun la punct aceste platforme, hub-uri pentru firme. Deci ce înseamnă acest lucru? Dorește cineva să răspunde la prima întrebare? Na, poate nu prea avem mult timp uh, pentru acest gen de intervenții, dar poate a doua întrebare a fost mai clară legată de numerar. A, nu, domnul Frunză, pentru criptomonede. O să ajungem și la cripto dar eu vreau să... Mi s-a pus o întrebare despre criptomonede, nu vreau să răspund la altceva. Da, deci, domnul Frunză, după cum știți, criptomoneda este o subclasă a acelor monede digitale care există din anii 90 în momentul în care S-au creat uh, Accept și PayPal și în același timp multe platforme de acest gen nu au supraviețuit. Mulți vorbesc despre criptomonede, dar nu știu despre ce este vorba. Avem uh, o mie de astfel de monede cripto în toată lumea, 249 de națiuni uh, <laughs> există în lume, dar uh, mult mai multe criptomonede, adică o mie. De ce avem nevoie de atâtea monede, nu? De ce atâtea monede, criptomonede există astăzi? Este foarte clar că infractorii se bucură de asta. De ce teroriștii fac asta? Pentru că există acel faimos mining, de unde ies uh, profituri din sistemul de criptomonedă. Poți să ai profituri. Oricine poate să obțină profituri și să obțină bani din aceste activități. Ca persoană fizică nu trebuie să ai o companie în Europa ca să poți să faci acest minerit de criptomonede, cu excepția poate a Maltei sau a unor țări baltice, dar poți să stai la tine acasă la calculator și să faci treaba asta. Deci, dacă cineva întreabă de unde vin banii, de unde vin aceste sume și sunt uh, criptomonede, unii spun da, eu fac mining, uh, bitcoin și așa mai departe. Deci este o sursă de venit. Apoi, poți să transferi acești bani unde vrei în toată lumea în afara sistemului bancar. Deci nu e controlată, nu sunt controlate aceste mișcări. Și costurile de a transforma criptomonede în numerar, deci în bancnote, este cam de 9%. Asta era estimarea în 2014, însă uh, acum foarte mulți oameni acceptă criptomonede ca atare, ca formă de plată și poate ar merita să vedem ce înseamnă acest fenomen. Mulțumesc! Deci acum de la criptomonede la, la numerar? Da, dacă pot să spun și eu ceva la criptomonede? Uh, lucrurile se mișcă foarte repede, evoluează. În 2014 am intrat la Neu Europol și uh, și aș menți dacă v-aș spune că nu avem nimic pe criptomonede, dar nu este adevărat. Lucrurile se mișcă foarte repede, teroriștii sunt foarte inventivi, au existat uh, mai multe cazuri de platforme de tip crowdfunding, crowdfunding pe internet care s-a dovedit că sunt asociate cu extremiști islamiști și acolo am do- s-a dovedit că există și legături cu criptomonedă. 1, 2, 3, 4 cazuri, nu mai mult. Nu este clar cum că n-ar fi fost pur și simplu o fraudă și banii deturnați, dar avem informații cum că anumite fonduri au fost obținute în acest fel. Pe internet uh, teroriștii se antrenează unul pe altul, ă, se propun manuale despre cum să facă acest mining pe internet, să obțină bani, deci sunt interesați, acumulează aceste cunoștințe, acest proces este doar la începuturi, deci nu este pentru noi o amenințare reală, dar lucrurile se mișcă și ei sunt interesați de aceste aspecte. Ați mai spus că aceste monede virtuale poți să le duci peste tot cu tine în lume, că sunt pe calculatorul tău, pe laptop sau pe telefon, nicio problemă. Iar luptătorii străini și ei fac același lucru, transportă practic acești bani din Europa către regiunile unde plecă să se lupte. Deci pentru noi este un fenomen minor deocamdată, dar trebuie să-l uh, avem în uh, vedere pentru că în această criminalitate organizată uh, vedem că lucrurile se mișcă în sensul în care ei folosesc și dark web și altele și cart cartelurile colombiane au intrat și în mainstream. Uh, prima dată anul trecut am văzut această mișcare. Principalele carteluri colombiane, colombiane uh, folosesc foarte mult criptomonedele și asta sunt banii din vânzarea de, de droguri în Europa, banii aceștia în criptomonedă sunt di, direct transferați astfel în Columbia. Ei investesc în, uh, în tehnologii, lucrurile merg foarte repede. Deci asta se poate întâmpla și în ce privește terorismul, dacă s-a întâmplat și cu uh, traficul de droguri. S-a mai pus o întrebare legată de partea cu banii cash sau uh, numerarul. Da, poate că vorbesc prea mult, dar <laughs> Banii gheață sunt unul dintre <laughs> subiectele mele preferate. Da, lucrurile s-au schimbat uh, de când a luat hotărârea aceea BCE și mă refer la faptul că să nu se mai uh, tipărească banul de 500 de euro până la sfârșitul acestui an, dar știm bine că, de fapt, uh, licitația a continuat în sensul că poate să mai dureze 20 de ani. Firmele respective au obținut acest contract este foarte clar că la un moment dat uh, infractorii au dorit să scape de aceste uh, bancnote de 500 de euro când au văzut că ies din circulație și când s-au dus la bancă foarte mulți, uh, era și o ocazie pentru noi de a-i prinde. Însă, ideea este că pentru anumite bancnote se plătește mai mult decât valoarea lor propriu-zisă, pentru că totuși este o bancnotă care este ușor de ușor de transportat, de stocat, uh, banuta valorează foarte mult și ocupă foarte mult spațiu. Și asta înseamnă o facilitare a transportului ilegal de bani în toată Europa. Vă mulțumesc foarte mult! De la ALDE, vă rog. Yes, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări legate de criminalitatea în țările terțe. Am să încep cu o întrebare pentru Europol Care sunt um, instrumentele de anchetă? Cum au evoluat ele în ultimii cinci ani ca să se facă față evoluțiilor criminalității pe internet și cu criptomonede? Și încă o întrebare, aveți impresia că noi pași făcuți de Comisia Europeană, de exemplu, uh, directiva privind uh, spălarea banilor și propunerea privind TVA-ul se îndreaptă în direcția cea bună. O ultimă întrebare. Acordurile bilaterale pe care le avem, de exemplu, cu Norvegia, știu că a existat un caz în februarie anul trecut, Credeți că un asemenea acord poate să fie folosit pentru a reduce frauda cu TVA și am putea folosi această abordare cu toate celelalte țări terțe? Dacă răspunsul este da, atunci întrebarea mea este cu ce alte țări ar trebui să semnăm asemenea acorduri? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Seixas de la Europol, vă mulțumesc pentru întrebări. Cred că Europolul deja a tras semnalul de alarmă în ceea ce privește criminalitatea pe internet și cu criptomonede noi am stabilit un centru pentru criminalitatea pe internet la Europol. Este un centru independent cu suficient de mulți angajați și avem pe puțin 80 de oameni care se ocupă de aceste anchete. Bineînțeles, ar fi bine dacă ar avea și mai mulți. Una dintre principalele lor sarcini în acest uh, centru al criminalității cibernetice este să uh, facă studii și să analize privind folosirea criptomonelor. Au analizat pe cei mai buni experți și ne-au format și pe noi, membrii echipei mele. Ei, se deplasează și statele membre, încearcă să explice ce se întâmplă, care sunt tendințele și au pregătit și niște manuale care sunt uh, Uh, de referință pentru poliția din UE și din alte coturi la lume, și anume cu ce trebuie să facem. Suntem în contact și cu sectorul privat, pentru că este foarte important acest lucru în sectorul criminalității economice și financiare și mai ales în ce privește monedele virtuale. Cred că la nivelul Europolului suntem pregătiți. Întrebarea este statele membre sunt suficient de pregătite, probabil că le va trebui mai mult timp, dar eu cred că toată lumea nu are încotro, trebuie să se pregătească pentru că știm care sunt tendințele. Propunerile cu noile directive au fost binevenite. Noi considerăm ca și dumneavoastră că schimburile de monede virtuale nu ar trebui să fie făcute decât de entități înregistrate, supravegheate, pentru că funcționează ca niște bănci, deci au răspunderea de a se identifica. Noi trebuie să știm cine sunt, unde se află și trebuie să raporteze tranzacțiile care dau de bănuit, cum face oricare altă bancă. Deci dacă am avea acces la aceste uh, informații, ar fi fundamental pentru că uh, nu e suficient să uh, poți să urmărești tranzacțiile cu niște uh, cifre. Trebuie să știm cine se află în spatele uh, cifrelor. Acordul cu Norvegia, da, așa cred. Cred că vom avea o cooperare mai largă pentru că vom putea să facem schimb de date, date strategice, dar și alte categorii de date. Vom putea să invităm la întâlniri dacă ne trebuie asemenea acorduri cu alte țări terțe, da, bineînțeles dar nu Europolul este cel care trebuie să hotărască de când a intrat în vigoare regulamentul. Acest lucru trebuie hotărât aici. Eu nu sunt persoană calificată să abordez acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim! Mai dorește altcineva să ia cuvântul, doamna Hack? În ceea ce privește criptomonedele, um, aș trage, dacă mai este cazul, un semnal de alarmă um, platformele de tranzacționare a monedei virtuale Uh, reprezintă poate dorința fiecărei ființe umane, uh, bineînțeles raportat și la nivelul de educație și civilizație, pentru că poate produce uh, îmbogățirea rapidă. Foarte mulți sunt dornici de acest vis foarte aurit să mă îmbogățesc de pe o zi pe alta. Pentru noi însă, ca investigatori, este o mare problemă această platformă de tranzacționare online la modul de criptomonedă la modul general. Uh, investigatorilor ridică uh, numeroase probleme legate, în primul rând, uh, de identitatea persoanei care face tranzacția și de identitatea persoanei care beneficiază de tranzacție. Din acest punct de vedere, sunt absolut, de, uh, sunt absolut convinsă că investigatorii din spațiul european și nu numai uh, salută uh, o dispoziție, uh, respectiv directiva a cincea, care prevede posibilitatea de control, uh, posibilitatea de de, control a acestor tranzacții efectuate prin, prin platformele eh, de tranzacționare a monedei virtuale. De altfel, în sistemul românesc, Banca Națională Românească a tras mereu un semnal de alarmă legat de aceste criptomonede și a spus în mod constant, atenție, nu este un mijloc de plată. Desigur însă, chiar dacă vorbim de un organ eh, la nivel central, chiar dacă vorbim de o politică națională, aceste lucruri nu pot împiedica jocul comercianților în piață, pentru că este un joc privat, depinde de interesul fiecăruia și de dorința fiecăruia. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim! Domnul Mario Borghezio de la grupul ENF. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, experților. În primul rând, experții noștri nu consideră că un lucru pe care trebuie să-l subliniem ar fi că fraudele cu TVA și fraudele fiscale și ilegalitățile fiscale folosite pentru a finanța terorismul sau criminalitatea în general se explică prin faptul că avem foarte puțină supraveghere în sistemul bancar tradițional. Și ce sugestii au dumnealor ca să obținem uh, din partea băncilor o mai mare uh, uh, asumare a răspunderii pe care o au? de a denunța tranzacțiile uh, care ar trebui să pară suspecte, pentru că numai așa vom putea lupta cu adevărat împotriva terorismului, așa cum am luptat noi în Italia împotriva uh, mafiei. Un al doilea lucru. Nu credeți că o explicație ar fi faptul că atunci când uh, mărfurile sunt destinate uh, a ajunge într-o țară terță, uh, în momentul în care se face importul, se declară doar prima țară din care aceste bunuri au plecat și nu și celelalte țări pe unde aceste bunuri poate că au tranzitat. Și am văzut ce s-a întâmplat în Danemarca și în alte țări din nordul Europei. Încă ceva care afectează și Italia. Există anchete foarte uh, importante care pornesc de la o fraudă cu TVA și apoi ne dăm seama că dintre cei implicați se aflau și uh, jihadiști. Oare n-ar fi bine ca autoritățile care anchetează să facă și un control ex ante, adică să vadă ce se întâmplă cu acești uh, cetățeni europeni care au mers și au luptat în Siria sau în altă parte și după aceea vin în Europa și uh, uh, devin imami în moschei. Mulțumesc, spune președintele. Cine dorește să răspundă, doamna Hack? La prima întrebare legată de uh, supravegherea care poate fi precară în sistemul financiar. Știm cu toții că informația de natură financiară cu legături pe finanțarea terorismului vine de la uh, sistemul financiar. Într-adevăr, sistemul financiar trebuie să fie, scuzați cuvântul, foarte bine încorsetat ca să știe de ce trebuie să facă o raportare a tranzacției suspecte la momentul la care se face și nu după trei ani de la momentul la care se face o tranzacție suspectă. Uh, pentru că dacă mie, ca investigator, îmi raportează acea tranzacție suspectă legată de finanțarea terorismului la trei ani, eu nu mai am ce să mai fac. Ca atare, și vorbesc în numele meu de investigator, fără să angajez răspunderea nimănui, cred că înăsprirea sistemului de sancționare a băncilor în privința obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte de îndată trebuie să existe la nivelul fiecărui stat. Acum, de asemenea, cred că trebuie avut în vedere ca persoana care aplică sancțiunea pe întârzierea în raportarea tranzacției suspecte trebuie să fie o persoană ce trebuie să se bucure de autonomie completă și de o independență completă. Vorbesc în nume personal, nu cred că posibilitatea de sancționare a băncilor trebuie să fie dusă la nivelul unui Consiliu de Administrație ce ar trebui să figureze la nivel central. Este o părere personală. Sunt absolut convinsă că un inspector bancar ce se bucură de o independență totală poate să aprecieze independent uh, de ce trebuie să fie aplicată sancțiunea băncii care a întârziat raportarea tranzacției suspecte iar acest lucru susțin nu trebuie făcut de un consiliu de administrație format aleatoriu sau nu în funcție de anumite criterii sau nu. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Și la a doua întrebare, dorește cineva? să intervină? Not really? Okay, yeah, thank you, Mr. Elbe. When I started out with investigating VAT fraud. Da, în ceea ce privește anchetele noastre referitoare la TVA, spune domnul Elker. Am, ne-am dat seama că există un nivel diferit de înregistrare a persoanelor care sunt implicate în tranzacțiile din sistem și doar câteva dintre acele conturi bancare erau legale deci, după cum spuneam, am uh, verificat uh, până la 36 de conturi și în momentul în care analizăm aceste informații, vedem că e vorba de grupuri, așa cum a spus și dumneavoastră, grupuri, spre exemplu, mafia italiană, crima organizată din Europa de Est, uh, Hong Kong, crima din uh, China, Bangladesh, uh, legături Regatul Unit, Pakistan. Și mă gândesc că nu putem să izolăm aceste activități uh, și să credem că e vorba doar de un anumit tip de uh, entități, uh, fie ele religioase sau etnice. Nu, e adevărată întreprindere. Da, văd că e o reprezentare, să zicem, de plină a multor regiuni. Bun, acum ne-a mai rămas cât ceva timp, avem intervențiile spontane, am o listă de trei intervenienți. Mai întâi, uh, Caterina Cinici, din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc oaspeților noștri pentru că ne-au făcut niște prezentări atât de exhaustive a acestei probleme cu finanțarea terorismului prin frauda TVA și legăturile sale cu criminalitatea organizată. S-au pus multe întrebări, însă eu m-aș întoarce o, clipă la un lucru și vreau să vă întreb, știu că nu este simplu, vreau să vă întreb care este impactul activității um, infracționale asupra finanțării terorismului. Și știm că aceste legături există, așa cum sunt uh, și alte conexiuni uh, existente. Astăzi avem instrumente care ne permit să luptăm împotriva organizațiilor uh, infracționale criminale atunci când uh, în anumite tranzacții transnaționale se pot urmări lucrurile. Cum putem însă să mergem și mai departe cu legislația noastră pentru a o îmbunătăți? Apoi, în legătură cu ceea ce s-a spus la început, adică acele unități de inteligență financiară și posibilitatea de a intensifica cooperarea în cadrul schimbului de informații în această luptă de combatere a acestor fraude, în acest context vreau să întreb pe oaspeții noștri ce cred ei în legătură cu propunerea de directivă prezentată de Comisia Europeană pe 17 aprilie, unde sunt prevederi legate de folosirea informațiilor financiare uh, pentru uh, a uh, începe anchete pentru anumite tipuri de infracțiuni. Eu cred că aceste lucruri uh, trebuie să fie adăugate la instrumentele noastre care ne permit să luptăm împotriva acestui flagel și mai ales pentru a intensifica cooperarea, schimbul de informații între poliție și unitățile de inteligență financiară, printre altele. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! La prima întrebare în ceea ce privește formele tradiționale de criminalitate și legătura cu terorismul, vă rog, din partea Europol. Da, într-adevăr, am notat câteva schimbări. Din punct de vedere istoric, de obicei se spunea că exista o mare diferență între crima organizată și terorism. Pentru că una era despre câștiguri de bani și cealaltă despre cu totul alte activități uh, mult mai disimulate, mai ascunse. Însă, între timp, lucrurile s-au schimbat, mai ales dacă este să ne gândim la fenomenul luptătorilor străini. Uh, uh, există o astfel de legătură între crimă organizată și terorism. La acest nivel am spune că legătură destul de subțire, dar legătura cea mai puternică o constatăm exact pe subiectul pe care îl discutăm astăzi, la nivel economic, la nivel financiar. Pentru că în această lume lucrurile sunt conectate. Indiferent cine finanțează, e nevoie de o economie la negru uh, și legăturile sunt clar demonstrate. Când uh, analizăm uh, criminalitatea economică și financiară, avem astfel de informații, detectăm și legăturile cu organizațiile teroriste care lucrează în Europa pentru a încerca să obțină profituri pe scară largă la nivel geografic, să le colecteze, să le spele prin diferite jurisdicții, să le trimită înapoi uh, în America Centrală, spre exemplu. Uh, deci nu există nicio distinție, cel puțin foarte clară, între aceste tipuri de organizații atunci când discutăm despre economie. Economie la negru și o un transfer al fondurilor pentru că au cu toții nevoie de bani. Acesta este obiectivul lor. La prima întrebare, la a doua, da, la a doua întrebare, doamna Hach. Ca procuror pot să spun că informația financiară ce vine de la unitățile de informații financiare are o valoare uriașă este de la uh, sine cunoscut că sistemul financiar are o reticență de a livra informația financiară direct către autoritățile de aplicare a legii. Tocmai pentru acest motiv au fost create unitățile de informații financiare. Ca procuror, noi salutăm existența unităților de informații financiare, sunt strict esențiale, indispensabile activității noastre de investigații. Iar dacă noi, ca investigatori, ajungem să putem folosi informațiile obținute doar de FAI-uri, doar de aceste unități de informații financiare și nu direct de către noi, este mai mult decât o bucurie de investigator, este mai mult decât o reușită. Îmi permit să uh, subliniez că nu toate unitățile de informații financiare au același profil. Unele sunt structurate administrativ, altele sunt hibrid, altele sunt și figurează ca în registrul, în regimul autorităților de aplicare a legii. În România, la acest moment, unitatea de informații financiare este de natură administrativă. O dorim transformată într-o, într autoritate de tip hibrid, pentru că, virgulă, ca procurori, noi avem nevoie de informație de la analiști financiari și nu avem nevoie de strategii trebuie să avem în vedere că anumite unități de informații financiare livrează doar strategii, nu și analize financiare. Este de dorit și îmi expun punctul de vedere strict particular ca procuror ca toate unitățile de informații financiare să aibă pârghia, posibilitatea de a face analize financiare și de a le livra în timp util procurorilor, investigatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Și în ceea ce privește directiva, doriți să mai adăugați ceva? Da, tot în ceea ce privește aceste unități. Uh, eu cred că mai avem cale de parcurs deja, în așa fel încât această rețea să fie pe deplin cuprinsă și operativă în cadrul Europol. Uh, e nevoie de resurse, e nevoie de personal pentru a face acest lucru, însă ideea este la Europol este să putem uh, cuprinde aceste unități de inteligență financiară și să avem, deci, nu numai informația care vine din partea lor, cu diferitele date uh, obținute și de la poliție și mai mult decât atât să avem și alte instrumente, așa cum am cerut dintotdeauna, spre exemplu un sistem de tracking, un sistem asemănător ca și uh, cel pe care îl aveam în acordul TFTP cu SUA, și în acest cadru al unităților de inteligență financiară să putem avem și să avem și parteneriate public-privat cu băncile cele mai mari, în așa fel încât să ne asigurăm că informațiile pot fi uh, Um, schimbate și furnizate într-un mediu sigur, uh, bazat pe încredere. Dar, uh, cum spuneam, e nevoie de resurse financiare, e nevoie de personal, dar trebuie să ne asigurăm că aceste schimburi operative a datelor vor fi mult mai, uh, mai pregnante. Mulțumesc! Noi aici în Parlamentul European și în comisia noastră care a lucrat și pe raportul final Panama Papers am lansat un apel către statele membre tocmai pentru a consolida aceste unități prin resurse, prin personal și oarecare, un oarecare grad de armonizare între diferitele unități care există în Uniunea Europeană. Și la a treia întrebare, în ceea ce este proiectul de directivă, în ceea ce privește utilizarea informațiilor financiare pentru a lupta împotriva anumitor forme de criminalitate. Mai dorește cineva? Bun, foarte bine. Atunci, Ana Gomes, vă rog. Uh, the, um, shares, abolishing bearer shares. Uh, maybe Mr. Poate din partea Europol ne-ați putea explica ce decizii au fost luate de către de, uh, guvernul din Portugalia pe un dosar Bear and Share. Și uh, aș vrea să o întreb pe doamna Hach. Ce părere aveți dumneavoastră despre cea de-a cincea directivă de uh, luptă împotriva spălării de bani, dacă am reușit într-adevăr să integrăm nevoia aceasta de a, a, a avea un registru al companiilor înregistrate în Uniunea Europeană. Am făcut-o pe asta, dar nu avem și un registru al altor companii care fac business și care vin din afară, pentru care refuza Consiliul. Dar vă gândiți că o astfel de măsură ar putea fi ceva, ceva util? Bun, din partea Europol și apoi doamna Hach. În ceea ce vrește shares. da, din punct de vedere istoric, e una din metodele clasice utilizate de criminali Uh, companii uh, ecran. Noi uh, am văzut atât de multe care au apărut pe durata scandalului Panama Papers. E, mă gândesc că e, există, a existat această copiere a modelului, dar uh, scandalul Panama Papers ne-a demonstrat că acest lucru s-a întâmplat de altfel în foarte multe alte țări, pentru că metoda cea mai simplă pentru criminal de a se disimula, de a se ascunde. Acum, registrul, da, dacă ei uh, în continuare se pot folosi de anumite uh, societăți, firme, ecran, uh, se ascund în spatele lor, atunci registrele nu vor mai fi foarte eficiente. Trebuie să combatem acest lucru, cel puțin în Uniunea Europeană. Știu că există uh, această dorință de a lupta împotriva uh, evaziunii fiscale, uh, fraudei fiscale. Există teritorii pe care nu putem face acest lucru, dar acolo unde nu se poate face, mă gândesc că ar trebui să existe alte măsuri. For the question. Trebuie să manifest, așa cum manifest întotdeauna, sinceritate ca magistrat chiar dacă astăzi sunt aici uh, reprezentând România, în același timp sunt și magistrate uh, român și trebuie să arăt uh, cu dezamăgire că România este codașă la acest moment. Nu este o chestie de lipsă de fair play, ci este o chestie de deschidere și de sinceritate a unui magistrat român ce vă vorbește astăzi. România nu a implementat încă directiva a patra, iar pentru noi, ca procurori, lipsa registrului național al beneficiarilor reprezintă o reală problemă pe investigație. Ca elevi codași ce suntem, nu putem decât să spunem da, salutăm cu deschidere directiva a cincea, dar noi încă nu am implementat directiva a patra. Din punctul de vedere al procurorului, al investigatorului, sunt absolut convinsă că directiva a cincea este mai mult decât un beneficiu pentru activitatea de investigație, însă discutând în mod particular, România trebuie în primul rând să implementeze directiva a patra și după aceea rapid să se orienteze și să vadă directiva a cincea. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Doamna Nina Ghil de la Socialiști, vă rog, ultima vorbitoare. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu am fost aici la prezentări, am fost la vot în altă comisie și sper că nu repet ceva ce a fost deja menționat aici, însă cred că această fraudă carusel este în continuare o problemă în multe țări și mai ales în Regatul Unit aceste lucruri le cunosc. Și dacă nu, dacă nu e o repetiție cumva, o repetare, vreau să vă întreb ce modele există astăzi, ce au făcut diversele țări uh, în materie. Și în al doilea rând, ne-am concentrat uh, legislativ vorbind pe companiile mari pe modalitățile de plată, pe plățile suspecte, dar cred că am putea să ne concentrăm pe altceva. Și nu știu dacă s-a făcut ceva în acest sens. Și anume acei cetățeni care au naționalități din țări terțe, dar care uh, locuiesc în uh, Uniunea Europeană. Știu că în Regatul Unit avem o astfel de categorie. Au drept de reședință, dar de câte ori pleacă, ei pot să profite de sistemul sau să exploateze sistemul TVA. Nu știu dacă avem un mecanism existent care să poate să combată un astfel de abuz care le permite acestor oameni să vină și să plece uh, și să facă astfel de lucruri. Uh, și apoi, în al treilea rând, noile tehnologii, inteligența artificială și blockchain și așa mai departe, cum pot fi ele folosite, dar uh, pentru a lupta împotriva fraudei la TVA, ce s-a făcut uh, în acest sens până acum și mai ales dacă mă gândesc la legăturile cu finanțarea terorismului și apoi ce sancțiuni se pot impune instituțiilor financiare, uh, acele, atunci când există, sunt oare suficiente aceste sancțiuni? Mulțumesc pentru uh, aceste lucruri. Primele două întrebări se referă și la următorul uh, workshop. Uh, am menționat și problema criptomonedelor înainte, dar poate cineva vrea să dea un răspuns, eventual să repetăm ceea ce am spus deja într-un mod mai general. M-aș referi la criptomonede, de pildă? Yeah, Mr. Frunza, please. Domnul Frunza. Da, întrebarea a fost dacă, dacă inteligența artificială și blockchain ce se întâmplă cu acestea în, în privința folosirii acestor tehnologii pentru a preveni aceste fraude. Într-o lume ideală, blockchain este o soluție bună pentru că poate să blocheze tot lanțul de aprovizionare a uh, unor astfel de activități. Dar e mai greu când lucrezi uh, numai pe uh, dacă lucrezi pe produse electronice, ok, dar e mai greu dacă ne gândim la altfel de mărfuri, de exemplu perisabile. Deci, pentru blockchain există niște limite de folosire al acestor tehnologii. Apoi, inteligența artificială. Știm că există deja o folosire a acestor posibilități. În Regatul Unit avem uh, un astfel de super uh, computer care investigează frauda TVA. Lucrurile se mișcă foarte repede și nu numai Regatul Unit, ci și în alte țări din UE, după câte știu eu. Dar ce va face inteligența artificială? Îți va da niște imagini uh, sau o imagine de ansamblu a unor trenduri și tendințe, dar nu detalii, nu răspunsuri la toate întrebările. În uh, industria bancară, mulți spun că inteligența artificială și data mining pot să ne rezol- să rezolve problemele de infracțiuni financiare. După părerea mea, nu așa stau lucrurile, chiar dacă ne găsim într-un moment uh, de răscruce. Dacă nu mai ai TVA, cum este în Statele Unite, nu mai ai nici fraude la TVA. Asta ca să răspund la ultima întrebare, cât se poate de succint. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor pentru prezența lor aici și pentru toate răspunsurile pe care le-au uh, dat și pentru remarcile introductive. Am avut aici o imagine de ansamblu a tematicii, dar și informații de amănunt, de detaliu, care cu siguranță vor figura în uh, raportul nostru uh, care va urma. În general, permiteți-mi să spun că în legătură cu această fraudă TVA, având în vedere volumul de bani de care vorbim? Și având în vedere ușurința cu care poți să faci o astfel de fraudă în comparație cu uh, jaful unei bănci sau unui act uh, terorist, în aceste condiții și având în vedere că totuși TVA-ul astfel fraudat poate să finanțeze activități teroriste, ne întoarcem la impactul asupra cetățenilor în viața lor de zi cu zi, pentru că cetățenii plătesc TVA. Deci cred că ar trebui să fim mai atenți la acest aspect și, de fapt, peste un minut vom avea următorul workshop care se va referi exact la aceste lucruri, însă acum îi dau cuvântul doamnei Valenciano, care este copreședinte astăzi. Mulțumesc! Solamente no. Mulțumesc! Nu ne mai rămâne decât să mulțumim experților noștri pentru colaborare și tuturor colegilor care mi-au permis să aflu multe detalii care vor fi foarte utile pentru munca pe care o avem noi de făcut, pentru că noi până la urmă nu putem decât să facem legislație. Da, e poate mult, dar ca să putem să facem legislație trebuie să știm exact uh, unde se află lacunele, care sunt problemele. Uh, comisia pe care astăzi am uh, onoarea să o coprezidez poate să facă treabă bună în acest sens, să vadă care sunt elementele legislative care trebuie completate, modificate sau create de la zero. și alături de colegii mei de la Comisia TER și de la Comisia Tax 3, <clears throat> ne dăm seama că trebuie să combatem cu mai multă eficiență finanțarea terorismului. Vă mulțumesc frumos pentru prezență și sper să ne revedem în curând. Mulțumesc! Uh, reuniunea Comisiei Tax 3 uh, reia în aceeași sală peste 5 minute.